Stimați colegi, vă propun să începem ședința, pentru că e deja târziu. Sper să vină și alți colegi la timp pentru vot. Începem cu punctul 10 de pe ordinea de zi, în urma ședinței de dimineață. La punctul 10 avem uh, raportul doamnei Marie Teresa Sanchez-Smith, provocările cooperării teritoriale, agenda viitoare pentru cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, faimosul obiectiv 3 al politicii actuale. Și, în primul rând, o să-i dau cuvântul lui Marie Teres ca să-și prezinte raportul. Voilà. Uh, merci beaucoup, madame la... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi. În primul rând, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru Dezvoltare Regională, care ne permite organizarea acestui schimb de vederi cu privire la cooperare teritorială. Sunt convinsă că discuțiile din această după-amiază vor fi foarte interesante și ne vor permite să ne continuăm procesul de reflexie. Aș vrea să le mulțumesc celor care vor interveni domnul Charles Șalric și domnul Martin Guillermo Ramirez, care ne-au acceptat invitația și au venit aici, chiar în condițiile vitrege de vreme de afară. Cei doi invitați sunt experți pe problema cooperării teritoriale în Europa. Vi prezint scurt domnul profesor Charles Rick, pe care l-am cunoscut la o conferință organizată de Comitetul Regiunilor, este director științific al Centrului de Observare European al Regiunilor la Universitatea din Geneva. Cercetările sale și operele sale se referă uh, la mai multe regiuni din Europa și au fost uh, redactate la cererea Consiliului Europei în general se referă la tema cooperării transfrontaliere. E o, are o lucrare foarte interesantă în acest domeniu, care a fost tradusă și editată în multe limbi. Domnul Ramirez este secretar general al Asociației Regiunilor Frontaliere Europene. Domnul Guillermo uh, face eforturi pentru unificarea teritoriilor. Uh, este o asociație fondată în 71 o asociație independentă cu peste 100 de membri. Colegul nostru, Lambert Van Nistelrooy, a fost președintele acestei asociații din 2004 până în 2009. La ședința data trecută, de pe 28 octombrie, am purtat o primă discuție cu privire la viitorul obiectivului 3. Vă amintesc rapid, cooperarea teritorială europeană a devenit în 2007 obiectivul al treilea din politica de coeziune cu un buget de 8,5 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013, reprezintă 2,5% din bugetul politicilor regionale, împărțite pe trei uh, planuri, transfrontalier, transnațional și interregional. Această politică ajută teritoriile și regiunile să facă față provocărilor comune, împreună. Mulți dintre dumneavoastră au subliniat uh, valoarea adăugată evidentă a cooperării teritoriale pentru o integrare europeană și necesitatea de a pune cetățenii pe primul plan al demersurilor noastre, deoarece vorbim despre o integrare și o cooperare vie. Ideea proiectelor de tip Erasmus a fost foarte bine primită de dumneavoastră. Întrebările legate de macroregiuni în contextul uh, obiectivului 3 încă au rămas fără răspuns. Eu una cred că logica macroregională trebuie încurajată, dar nu impusă. Trebuie să ajungem la o coeziune teritorială flexibilă pentru ca fiecare protagonist să se poată adapta la aceasta și să profite de pe urma ei. De la ultima discuție, Comisia Europeană a publicat al cincilea raport cu privire la politica de coeziune, salutat de Comisia noastră ca fiind o bună bază de lucru. Acest raport prevede o legătură strânsă între politicile de coeziune și strategia Europa 2020 printr-o orientare mai bună a fondurilor și prin orientarea către rezultate. Dimensiunea coeziunii teritoriale apare în acest raport, deși problemele transfrontaliere ar fi meritat mai multă atenție, după părerea mea. În afară de problema urbană, propunerile din al cincilea raport sunt foarte interesante, legate de organizarea programelor operaționale, programe operaționale pluriregionale, transfrontaliere, organizate pe teme comune. În fine, Comisia Europeană sugerează să existe o dimensiune transnațională consolidată pentru macroregiuni. E o idee interesantă, deoarece macroregiunile aduc mai multă complementaritate între diferitele obiective pe o bază teritorială extinsă. Însă acest lucru nu trebuie să se facă în detrimentul celorlalte dimensiuni. În concluziile reunii informale a ministrilor uh, de însărcinați cu politicile regionale, uh, aceste concluzii sunt de bun augur. Va fi probabil un consens între miniștri cu privire la menținerea arhitecturii obiectivului 3 și mai ales cu privire la consolidarea acestor obiective. Vedem astăzi mai, acum mai clar pozițiile fiecarei părți, astfel vom avea o poziție a Parlamentului constructivă și pragmatică. Acum aș vrea să dau cuvântul invitațiilor noștri, care vor veni poate cu un punct de vedere nou. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Sanchez-Schmidt. Acum am să-i dau cuvântul domnului Martin Guillermo Ramirez. Mulțumesc. Voi vorbi în spaniolă, pentru că mm, mi se oferă această ocazie. În primul rând, aș vrea să mulțumesc doamnei Sanchez Schmidt pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o și pentru invitație. Ne face o plăcere deosebită să fim aici. Activitatea principală a asociației noastre este să apere interesele cetățenilor din regiuni transfrontaliere. Avem mai mulți aliați, mai mulți parteneri care nu ne-au dezamăgit niciodată și până la urmă nu avem o influență prea mare dacă nu există instituții care să ne susțină și să creadă în noi. Mă gândesc aici la Comisia Europeană și la direc- Direcția pentru Politici, care este unul dintre aliații noștri și, noștri și va fi aici să ne susțină poziția. Suntem de acord cu obiectivul politicii despre care vorbim. Vorbim despre subsidiaritate, inclusiv la nivel local și regional, și despre o construcție europeană făcută împreună. Statele membre trebuie să contribuie. Putem, sigur, să vorbim despre teorie, însă dacă ajungem la discuția despre politici, despre folosirea fondurilor europene, Există o diferență între nivelul european, local și cel regional. Cooperarea teritorială este un domeniu în care se reflectă toate acestea. Se poartă multe discuții și ar fi destul de dificil să prezentăm aici toate argumentele. Voi încerca să fiu concis și să ne exprim, să-mi exprim preocuparea cu privire la uh, coeziunea teritorială cu privire la viitorul pe care îl preconizăm și uh, mă voi referi și la documentul întocmit de doamna Sanchez-Schmidt. Aș vrea să vorbesc și despre discuția purtată la alte foruri, cum a fi Comitetul Regiunilor. În primul rând, vreau să vă spun că suntem o organizație pro-europeană partenerii noștri din uh, domenii de frontieră, în care există uh, multe persoane care sunt izolate câtva de factorii de decizie. Tinerii, mai ales din zonele de frontieră, le părăsesc cât de curând uh, pot, prin programe Erasmus sau prin alte programe. Totuși, noi încercăm să facem ca aceste regiuni să devină mai atrăgătoare, astfel încât populația de acolo să nu plece. Dacă reprezentanții, însă dacă reprezentanții sectorului de afaceri părăsesc uh, aceste regiuni, toate eforturile noastre vor fi în zadar. În primul rând, trebuie ca statele membre să ia în calcul zonele de frontieră în momentul în care își proiectează strategiile și să colaboreze cu alte state membre pe așa numita cooperare transfrontalieră promovată de mai mulți ani, care a constituit baza de succes a programului Interreg, înființat acum aproximativ 20 de ani, cu finanțare destul de mică, se promovau proiecte mici, acum finanțarea este mai de amploare în cadrul acestor proiecte. Nu e foarte mult dacă o comparăm cu finanțarea europeană totală, însă dacă ne uităm la obiectivele acestor programe, este totuși vorba de finanțare consistentă, și inclusiv la nivel multinațional. Prin uh, această finanțare, programele se pot desfășura pe mai mulți ani. Dacă ne uităm la cele trei faze ale programului Interreg, trebuie să spunem că a fost un program de succes. Mă gândesc mai ales la cooperarea transfrontalieră, pentru că acesta este domeniul în care activez eu, dar și pentru că aproximativ 75% uh, din uh, obiective sunt realizate în contextul cooperării transfrontaliere. Dar sigur că putem vorbi și despre cooperarea interregională, despre înființarea de rețele pe care le pot folosi regiunile pentru a apăra interesele cetățenilor. Prin coordonarea de politici uh, pe plan transfrontalier putem ajuta la dezvoltarea durabilă a acestor regiuni europene transfrontaliere. și să mergem cu cooperarea dincolo de simpla politică de dezvoltare. Acestea sunt, practic, uh, domeniile în care se testează integrarea europeană. Cei care locuiesc în aceste regiuni și care beneficiază de pe urma acestor programe sunt mult mai conștienți de proiectul european decât locuitorii marilor orașe. O parte din programele gândite aici la Bruxelles pentru, cei, pentru locuitorii zonelor de frontieră includ uh, elemente europene și um, ajută la crearea de locuri de muncă. Sunt, sigur, și multe provocări în aceste regiuni de frontieră. Aceste provocări au fost reduse prin punerea în aplicare eficientă a programelor europene. În același timp, zonele europene de frontieră sunt laboratoare pentru guvernanța pe multiple niveluri. În ultimii ani s-au purtat discuții importante cu privire la relevanța acestei guvernări pe mai multe nivele. Testăm acest proces de aproximativ 50 de ani și s-a ajuns la rezultate pozitive. Regiunile europene de frontieră au, deci, multă experiență pe aceste planuri, ceea ce ne arată că folosirea fondurilor structurale și fondurilor de coeziune pentru a spori eficiența cooperării transfrontaliere a fost un proces eficient. Am dinamizat aceste regiuni prin activitatea noastră și am construit o Europa mai puternică. În fine, dispunem și de un instrument juridic pentru prima dată, acum. Gruparea Europeană pentru Cooperare Teritorială, care se aplică în toată Uniunea Europeană. Am început în 2006 Când am încercat să schimbăm statutul juridic al organizațiilor care activau în zonele de frontieră de multă vreme. Nu e vorba de ceva obligatoriu, ci de un uh, sistem care ne-a permis să, uh, să mergem înainte cu cooperarea transfrontalieră chiar în condiții dificile. Vă dați seama că dacă se suprapun diferite sisteme juridice și administrative, este nevoie de un instrument juridic la nivel european, la nivel superior, pentru a se putea face armonizarea între aceste sisteme diferite. Aș vrea să vorbesc acum despre macroregiuni. O idee care a ajuns la modă de curând, dacă, puteți să, dacă îmi dați voie să spun așa, o macroregiune. Macroregiunile au fost definite ca urmare a proceselor anterioare și s-a ajuns la această idee pe, în ideea tragerii de fonduri. Însă Comisia Europeană a subliniat de mai multe ori că simplul status de macroregiune nu aduce neapărat finanțare mai multă. Contează conținutul, nu neapărat denumirea sau structura. Asta trebuie să le spunem protagoniștilor sau părților interesate. După părerea noastră, macroregiunile sunt o idee bună dacă scopul este înființarea de rețele. Am dorit să vedem mai multe rețele de interes Prima regiune este cea a Mării Baltice. Și asta e logic, pentru că sunt multe regiuni mici acolo care se confruntă cu provocări și pare o idee foarte bună să aceste microregiuni să colaboreze ca să depășească problemele. E o macroregiune transnațională mai degrabă decât transfrontalieră, însă s-ar putea folosi și multe programe transfrontaliere în contextul macro-regiunilor. De pildă, ar putea exista o macroregiune uh, care să cuprindă bazinul Dunării. Sunt multe regiuni care la început se numeau regiuni de lucru, apoi s-au numit TTS-uri și acum se numesc macroregiuni. Lucrurile se complică. Și aș vrea să mă refer și la structuri. Nu vorbim niciodată despre competențe sau despre administrație, despre competențe administrative și despre persoanele care le dețin. Vorbim despre însărcinări la nivel european care pot fi delegate, însă nu vorbim uh, neapărat despre competențe. Încercăm să delegăm sarcini celor care cunosc regiunile respective, care pot să-i unească pe participanți, pe părțile interesate și care pot realiza cu succes programele sau strategiile despre care vorbim. E foarte important ca și statele membre să-și joace rolul. Subsidiaritatea nu se leagă doar de instituțiile europene și de consiliile locale. Se leagă și de state. Pentru că acestea au cele mai multe prerogative. Ideea este să clădim o Europa care vine cu soluții la problemele oamenilor. Asta la nivel de consilii locale, la nivel de regiuni, la nivel de state sau la, chiar la nivelul Uniunii Europene. Aceste distinții nu trebuie făcute doar la nivel teoretic. Publicul, publicul larg este ținta tuturor programelor. Chiar și cele mai mici proiecte au beneficiari, și anume, în cazul nostru, locuitorii zonelor de frontieră. Și de multe ori, cu o investiție mică se rezolvă o problemă foarte gravă De pildă, problema asistenței medicale, de multe ori dificilă în regiunile de frontieră, sau cursuri de limbi străine pentru ca oamenii să facă față mai bine pe piața muncii și așa mai departe. Aceste programe nu costă neapărat foarte mult, dar pot fi foarte eficiente. Mulți se gândesc la inițiative mari, de amploare pentru regiunile de frontieră. Însă, în acest caz, riscul este ca proiectele mici să fie lăsate deoparte și tocmai aceste proiecte mici sunt cele mai eficiente. În fine, aș vrea să mă refer și la regiunile de frontieră din afara Uniunii Europene. Cooperarea teritorială se are loc și la frontierele externe ale Uniunii. Aici vorbim despre frontiere reale, despre granițe internaționale, Însă s-a acumulat multă experiență de cooperare transfrontalieră în ultimii ani și aici trebuie să vedem și să întrebăm uh, statele membre noi care a fost experiența lor în perioada post-aderare. De cele mai multe ori ele au fost incluse în proiecte de succes, inclusiv proiecte de tip ETC, Statutul acesta a fost extins și la unele regiuni externe pentru a ajunge la statutul uh, ETC trebuie îndeplinite anumite condiții pentru o regiune din afara Uniunii Europene. Apoi legat de studiul realizat de Comitetul Regiunilor cu privire la ameliorarea statutului regiunilor ETC, putem spune că s-a ținut seama de multe regiuni. Aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră, mm, membrilor acestei comisii, pentru interesul manifestat pentru acest subiect și pentru că ne-ați invitat la întâlnirea regiunilor și ale consiliilor locale. Sperăm să vă vedem și pe dumneavoastră uh, la noi. Mulțumesc, spune doamna președinte. Acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului profesor Șalric ca să-și prezinte uh, intervenția. Euh, c'est toujours un honor et un plaisir. Mulțumesc, doamna președinte. Este o, o plăcere și o onoare să vorbesc în fața parlamentarilor europeni. Sunt aici la invitația colegii noastre, doamna Sanchez Schmidt, care în multe rânduri uh, a demonstrat uh, un dinamism deosebit în preocuparea ei pentru trecutul, prezentul și viitorul Europei, iar uh, dumneavoastră, doamnă președinte, Eh, v-am auzit foarte eh, adesea vorbind despre politicile europene în Europa, dar și în afara Europei, unde ați purtat acest eh, mesaj al politicii de coeziune teritorială în Europa. Voi încerca în câteva minute. E greu pentru un profesor universitar să vorbească doar câteva minute, dar poate că va, va fi posibil să rezum uh, tot ce am analizat pe viu și am dedus în materie de cooperare transfrontalieră. Am să urmez uh, ceea ce spunea colegul meu Guillermo Ramirez, care acum este responsabil de această asociație a regiunilor transfrontaliere urmându-i domnului Lambert, care l-a urmat pe domnul Van Nistelrooy la președinția aceleași asociații. De ce mă interesează aspecte transfrontaliere? Dacă îmi permiteți, doamna președinte, vă spune două cuvinte din viața mea personală. Bunicul meu, flamand, belgian, era lucrător Uh, de frontieră, uh, lucra în industria textilă, iar uh, celălalt bolnic, elvețian, a lucrat în Savoia și în Valea Ostrului. Iată că am strămoși pe această filieră. Am să vă spun care sunt punctele esențiale ale cooperării transfrontaliere, pentru că este clar și cred că sunteți cu toții convinși că regiunile de frontieră pot mai uh, degrabă decât altele să se înscrie în istoria trecută, prezentă și viitoare a Europei. Dacă nu ne dăm seama, dacă nu concepem aceste regiuni ca fiind catalizatorii uh, construcției și integrării europene, dăm cu piciorul unei șanse de a consolida rădăcinile acestei construcții, fundația acestei construcții. Aș insista pe aspectele dialectice și aici, dumneavoastră, deputații europeni, sunteți primii care să răspundeți între regiunile de uh, frontieră există un spațiu de microintegrare și mi-am cântărit bine cuvintele. Și asta ajută obiectivul major de macrointegrare europeană al Uniunii. Nu e vorba de macro-regiunile colegului meu, e vorba de o integrare a întregului teritoriu al Uniunii prin uh, competențele delegate împărtășite ale uh, tuturor autorităților. Deci este un spațiu al microintegrării pentru că voi încerca să vă dau câteva exemple mai târziu, pentru că ele trebuie să creeze uh, adevărate bazine de viață, de locuri de muncă, de uh, asistență medicală, de mobilitate, de amenajare a teritoriului, de cultură, de locuințe pentru a satisface uh, nevoile populației uh, din zonele de frontieră și, așa cum am mai spus, încă din uh, 1978 folosesc uh, această expresie uh, în legătură cu regiunile frontaliere uh, ca zone nu de uh, divizare, de fractură, ci de sudură, de sutură între diverse regiuni. Mm, s-au făcut uh, destule analize în materie Uh, cu privire la dialectica asta între micro și macro integrare. În toate aceste uh, regiuni uh, s-a constatat că trebuie respectate anumite etape peste tot în Europa. Ca și atât între cele 27 din Uniune, ca și între cele 47 din Consiliul Europei aceste reguli trebuie respectate și asta am dedus-o dintr-o viață de studiu a relațiilor transfrontaliere. Un uh, aspect foarte important ține de uh, împărtășirea informațiilor, de informarea reciprocă, de aprecierea vecinilor în cadrul instituțiilor respectul pentru modul de funcționare și pentru organizarea instituțională a vecinilor. Sper că toată lumea de aici este convinsă că cele patru mari sisteme politice din Europa sunt toate democratice. Unii spun că prea multă centralizare dăunează sau prea multă federalizare dăunează democrației. Deci cele patru mari sisteme politice europene, toate democratice, prezintă moduri de funcționare și de organizare teritorială diferite care în regiunea de frontieră trebuie să creeze anumite pasarele. Există sisteme politice centralizate, descentralizate, regionalizate, federalizate, deci în regiunile de frontieră aceste sisteme se întâlnesc și trebuie să coopereze pentru a crea aceste poduri, aceste punți de cooperare. A doua constatare, prin intermediul grupului european pentru cooperare teritorială, care s-a întâlnit Uh, care a tras această concluzie uh, încă din iulie 2006 este că personalitatea juridică a instituțiilor transfrontaliere nu există. Insist asupra acestui lucru. E vorba de personalitatea juridică și valoarea juridică. Se fac anumite progrese și în acest domeniu am să vă vorbesc despre acest lucru. A treia constatare reprezintă interesul durabil, deși nu totul este durabil, dar pentru a avea un interes durabil e nevoie ca voința politică a aleșilor din regiunile frontaliere să rămână aceeași, indiferent de Uh, schimbările partidelor politice de la putere. Și am constatat adeseori eșuarea anumitor proiecte din cauza schimbării puterii politice. Trebuie să păstrăm uh, dimensiunea umană, personală a acestor relații din zonele de frontieră. Sigur că se pune întotdeauna problema banilor. Uh, foarte rar asemenea regiuni frontaliere dispun de un buget propriu și din 1991 încoace uh, se pune această întrebare a problemelor specifice ale regiunilor frontaliere care trebuie să țină cont de specificul fiecarei astfel de regiuni. Deci, e clar că problema unui buget transfrontalier este, rămâne de uh, rezolvat. A șasea constatare pe care probabil ați putut-o, ați putut-o uh, face și singuri, pentru că Uh, călătoriți adesea în zonele frontaliere. E vorba de dezechilibrele economice din toate aceste, din toate aceste uh, regiuni. Acestea țin de, lo, de locuințe, de transport, de servicii, mai nou de societatea uh, informatizată. Acestea sunt echilibre care trebuie uh, depășite doamna Sanchez Smith și alți eh, deputați europeni au constatat eh, apariția unor adevărați poli eh, transfrontalieri cu uh, caracter uh, experimental din punct de vedere fiscal, din punct de vedere fiscal, uh, social și fiscal, există anumite, dis- există anumite dificultăți. E clar că uh, Aceste uh, diferențe trebuie uh, uh, eliminate prin convergență și prin eforturi la nivel uh, unional. Aș uh, sugera chiar uh, o uh, flexibilitate a uh, directivelor europene, a reglementărilor comunitare în anumite zone de frontieră cu titlu experimental care să permită uh, acestor regiuni să se dezvolte mai rapid și să depășească problemele de vecinătate. A șaptea constatare și ultima este că asistăm uh, la multe dezechilibre economice, sociale, fiscale, uh, de protecția mediului și așa mai departe. Eu am observat că există frontiere mentale și culturale. Și în uh, domeniul reglementărilor europene acest lucru a fost uitat. Trebuie ca în tot spațiul european să existe um, să, să, să, mm, să țină cont de aceste frontiere mentale care țin de mentalități, de diferența de limbă și așa mai departe eu îl doresc uh, și mi-aș dori ca dumneavoastră să puteți uh, uh, identifica anumiți factori care să atenueze aceste falii. Nimeni însă nu trebuie să nege identitățile regionale și identitățile naționale. Nu trebuie nici să adăugăm o identitate suplimentară aceea de zonă frontalieră. În concluzia acestei expuneri, revin la dialectica microintegrare, macrointegrare. Dumneavoastră, deputații responsabili la nivel european și responsabili de propriile voastre regiuni, provincii, diferite entități administrative sau politice, trebuie să vedeți cum această dialectică poate fi depășită pentru a răspunde nevoilor specifice ale regiunilor de frontieră. Aceste regiuni au nevoie de un, o reechilibrare, au nevoie să depășească anumite modele culturale sau alte uh, ale de natură să frâneze cooperarea transfrontalieră și e clar că spațiile de frontieră sunt indispensabile în construcția europeană. Aș vrea să vă spun că am uh, încercat eu însumi să rezolv o serie de probleme și am să vă enumăr câteva. De exemplu, utilizarea uh, spitalelor de o parte și de alta, utilizarea apelor freatice, echivalarea diplomelor, uh, plăcuțele de înmatriculare ale autovehiculelor, uh, siguranța statului de o parte și de alta, biletele de transport transfrontaliere, complexitatea administrativă, care ține de localizarea unei întreprinderi de o parte sau de alta a frontierei. Traversarea accidentală a frontierei de către animale. Pentru că uneori, în loc să treci prin cel mai apropiat loc, animalele trebuie duse uh, pe la uh, primul uh, punct de trecere a frontierei. Aspectele fiscale, aspectele sociale pașaportul cultural care permite vizitarea anumitor muzee de o parte și de alta a frontierei, tarifarea uh, convorbirilor telefonice, pentru că pentru o distanță de un kilometru se poate ajunge să se plătească o convorbire de mii de kilometri între două țări. Vedeți, există foarte, foarte multe lucruri de natură practică ce pot fi uh, Uh, rezolvate. Am propus uh, și eu însumi câteva soluții. Însă ceea ce cred mai presus de toate este că regiunile frontaliere din care sunteți și noastră aleși, unii dintre dumneavoastră, uh, se vor manifesta uh, plenar dacă vor ajunge să uh, realizeze această microintegrare prin care pot contribui la integrarea uh, globală europeană pe care o sper realizabilă pe termen scurt. De ce să ne imaginăm că într-o zi aceste colectivități transfrontaliere europene pot exista și, de ce nu, într-o zi, într zi să existe și aleși transfrontalieri din aceste regiuni. Mă gândesc mai adesea că spațiile de frontieră sunt catalizatori ai integrării uh, europene. Mulțumesc uh, că m-ați ascultat, mulțumesc uh, doamnei Sanchez Schmidt și tuturor. Euh, Mulțumim, domnule profesor. Acum, haideți să începem discuția. Stimați colegi, s-au ridicat aici o serie întreagă de chestiuni foarte importante. Ambii vorbitori uh, au vorbit despre astfel de chestiuni. Vă amintesc că vom vota acest raport abia în luna martie, iar uh, votul în plenară poate că va avea loc cândva în uh, mai sau în aprilie. Deci probabil că aceasta este ultima noastră ocazie de a influența modul în care Comisia Europeană va preconiza politica de coeziune. La mijlocul anului viitor, uh, Comisia va veni cu propuneri de regulamente, așa că cred că uh, nu ar trebui să lăsăm ca acest raport să fie doar un raport cu caracter general ce discută despre chestiuni transfrontaliere și cooperare regională, ci prin acest raport am putea să adresăm întrebări concrete Comisiei Europene despre direcția în care dorește să îndrepte politica de coeziune. Așa că eu vă invit să colaborați de aproape cu doamna Schmidt pentru a obține un raport uh, cu adevărat semnificativ pentru viitorul politicii de cooperare și coeziune pe viitor. Acum uh, deschidem discuția. Doamna Mănescu e prima pe listă. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, aș dori să îi mulțumesc în primul rând raportoarei pentru documentul prezentat, precum și invitațiilor pentru Uh, că ne-au împărtășit câteva dintre problemele cu care se confruntă regiunile, probleme pe care de altfel le știm, le cunoaștem și noi destul de bine și cărora încercăm în toate intervențiile noastre să ne, să ne adresăm, să le găsim uh, răspuns. Uh, dacă ne dorim ca agenda viitoare pentru cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională să fie una de succes, Uh, trebuie să asigurăm în primul rând regiunilor, autorităților locale și regionale susținerea instituțională necesară, uh, reducând astfel obstacolele evidente în implementarea programelor operaționale, mai ales la nivelul statelor membre. Și cred că trebuie să acordăm o mai mare prioritate uh, cooperării teritoriale după 2013, în contextul strategiei 2020. Uh, dezbaterea privind guvernanța pe mai multe niveluri, cred eu că este strâns legată de cea privind coeziunea teritorială și tocmai de aceea implicarea părților de la nivel subnațional în îndeplinirea obiectivelor uh, Uniunii reprezintă o condiție sau una dintre condițiile uh, prealabile pentru aplicarea eficientă a coeziunii teritoriale. Cred de asemenea că regiunile transfrontaliere dispun de un potențial teritorial care nu a fost până acum suficient valorificat uh, și reprezintă un loc, în, uh, și reprezintă un loc important în convergența politicilor uh, europene. Pentru a asigura consolidarea eficient, eficienței politicii regionale, trebuie astfel să promovăm cooperarea interregională prin schimburi de experiențe la nivel teritorial adecvat. Cred că Cooperarea teritorială trebuie să fie mult mai deschisă potențialilor parteneri din sectorul privat. Uh, inovarea nu poate fi promovată cu adevărat decât uh, uh, dacă centrele de cercetare și companiile private sunt încurajate să participe la această cooperare teritorială. Prin urmare, este foarte important să dăm șansă acestor actori privați să devină parteneri deplini în proiectele de cooperare teritorială. De asemenea, vreau să salut uh, referirea făcută de uh, raportoare la grupările europene de cooperare teritorială, care, într-adevăr, facilitează cooperarea teritorială și după părerea mea, ar trebui utilizate mai mult de către statele membre cu scopul de a înființa sisteme de guvernanță transfrontalieră și de a asigura asumarea diferitelor politici la nivel local și regional. Uh, am văzut și cred că trebuie să îndemnăm statele membre care nu au făcut-o încă să adopte fără întârziere dispozițiile necesare în vederea înființării ă, grupărilor europene de cooperare teritorială și în acest sens am recomandat Comisiei chiar în ă, raportul meu de inițiativă ă, să încurajeze statele membre. Programele de cooperare teritorială în momentul de față suferă de, din cauza lipsei de angajament politic la nivel național și implicit a unei integrări limitate a, a uh, acestora în politicile regionale și aceste dificultăți au de fapt la bază veșnica problema neimplicării autorităților locale și regionale uh, în procesul decizional, atât la nivel național cât și la nivel uh, european. Și ca atare trebuie să ne adresăm și acestei, acestei probleme. Nu în ultimul rând, aș dori să-mi exprim uh, suportul pentru ideea privind posibilității includerii uh, proiectului pilot Erasmus uh, pentru administrațiile locale și regionale în cadrul cooperării transfrontaliere și transnaționale. Vă mulțumesc și vă doresc succes cu raportul. Lambert van Nistelrooy. Domnul van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. Ehm, dank voor alle, alle informatie. En... Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Țin să mulțumesc și uh, invitațiilor pentru toate informațiile și pentru raportul pregătit, uh, care mi se pare foarte complex. Este un text care dă naștere la întrebări și care vor fi interesante atunci când vom avea dezbatere în comisie. Acum însă profit de prezența oaspeților noștri pentru a pune întrebări în legătură cu cooperarea transnațională. Aș vrea să știu mai exact care sunt uh, punctele dificile, ca să zic așa, unde ar trebui să insistăm pentru a, a adapta sau modifica regulamentele existente. Și apoi ce limite există în calea cooperării regionale sau uh, transfrontaliere de exemplu, între Aix-la-Chapelle și Louvain există mai mult de mai mult de 150 km. Aceste orașe oare trebuie să continue să coopereze sau să le oferim o mai mare flexibilizare? În ce privește cofinanțarea, v-aș întreba, în uh, regiunile mai vestice ale continentului, oare ar trebui să cerem o mai mare participare a acestor regiuni? pe când în zonele mai estice să o reducem? Iar în ce privește strategia 2020, credeți că avem nevoie de o abordare mai verde, mai coerentă, mai inclusivă? Am auzit vorbindu-se aici despre inițiative emblematice sau prioritare. În perioada 2007-2013, noi am uh, grupat toate frontierele interne pentru ca ele să poată participa la un program uh, integrat. Deci să avem o masă de participare mai importantă în proiectele noastre. Ce credeți despre acest lucru? Și încă o remarcă rapidă. S-a vorbit aici despre granițele externe. Cred că nu s-a insistat suficient pe acestea în raport. Am uh, adus acest lucru în discuție atunci când am vorbit despre politica de vecinătate. Poate că am putea să vorbim uh, despre acestea cumva separat, într-o altă dezbatere în comisia noastră, undeva în 2011. Comisia va trebui să prezinte un istoric al politicii de vecinătate în curând și am impresia că cei de la frontierele interne au cumva mm, avantaje și șanse mai multe decât cei de la frontierele externe. Iată, deci, ceea ce am avut de spus. Sper ca pe baza acestui document de lucru să putem uh, produce un document veritabil și sunt convins că doamna Sângeșmid va face o treabă excelentă. Doamna Verheyen. Da, mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu doamnei Sanchez-Schmidt, care ne-a înaintat un document ce reprezintă o bază de lucru excelentă. Mă bucur că dumnei a luat toate aspectele legate de regiunile transfrontaliere și mulțumesc și uh, celor doi vorbitori de astăzi care ne-au făcut o trecere în revistă a problematicii regiunilor transfrontaliere. În special, țin să-i mulțumesc domnului Guillermo Ramirez, care a vorbit despre macroregiuni cu oarecare scepticism. Mi-ați luat cuvântul din gură, stimate domn, pentru că, într-adevăr, constituirea acestor macroregiuni trebuie văzută diferit față de cooperarea transfrontalieră. Este vorba despre o altă strategie, despre cooperarea într-o regiune foarte mare, care nu este neapărat uh, similară cu activitatea transfrontalieră, dar nici nu înlocuiește. Deci, uh, e important aici să abordăm uh, problemele concrete și provocările concrete cu care se confruntă regiunile. Trebuie să știm cum se pot aplica aceste programe, cât timp e necesar pentru ca un astfel de program să fie lansat în cadrul Interreg 4. Eu vin din regiunea Aix-la-Chapelle și acolo, după cum știți, avem cea mai veche regiune transfrontalieră, avem o cooperare transfrontalieră bună. Totuși, adesea ne regăsim uh, blocați de dispozițiile naționale, care ne obligă să negociem uh, tot felul de lucruri. Am reușit să lansăm uh, proiecte, însă cu oarecare dificultate și cred că ar trebui să învățăm din aceste um, experiențe trecute ca pe viitor să îmbunătățim situația regiunilor, să găsim un fel de orientări, de linii directoare care să faciliteze cooperarea transfrontalieră. Cred că nu putem da uitării faptul că, într-adevăr, frontierele au fost uh, abolite dar există o serie întreagă de competențe ce nu aparțin Uniunii Europene și acolo provocările sunt aceleași, ca și în trecut. S-au dat exemple. Sistemul sanitar, telefonia și așa mai departe. Dacă este să ne gândim la protecția civilă, la pompieri, la alte servicii, Vedem că adesea stația de pompieri se găsește la, de o parte a frontierei și uneori ea este solicitată să intervine de cealaltă parte, undeva la 3 km distanță. Acest lucru trebuie să fie posibil. S-a făcut un apel în legătură cu posibilitățile pe care le oferă Interreg 4 în materie de cooperare, însă să nu uităm un lucru. Dacă vorbim despre viitorul politicii de coeziune, Trebuie să lăsăm o marjă de manevră pentru că acest regiuni trebuie să poată să fac apel la instrumentele de la obiectivul 1 și obiectivul 3. De exemplu, itinerariile Ravel. A fost foarte greu să obținem fonduri din uh, programele regionale pentru acest proiect, pentru că acest proiect traversează mai multe frontiere și astfel se aplicau uh, regulamente diferite pentru acest fond. Au trecut uh, ani de zile până când se putem pune în practică proiectul. Deci să ne gândim la aceste lucruri. Dacă vorbim despre cooperare teritorială, trebuie să rezolvăm aceste probleme pe viitor. Doamna Rica Maner. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc uh, raportoarei pentru munca excelentă pe care a depus-o pe această temă, foarte importantă, așa cum au spus-o și antevorbitorii. Eu uh, aș vrea să mă refer acum la frontierele externe și sunt de acord cu colegul Van Nistelrooy că trebuie să insistăm și pe ele și acestea trebuie studiate și încă mai în detaliu, deoarece există în continuare și mă gândesc, de exemplu, la Finlanda uh, și granița cu Rusia. Știu că acolo există un mare potențial care nu este însă exploatat. Iar uh, față de aceste programe pot să spun că ele nu au funcționat prea bine în relațiile cu Rusia. Știu că Rusia e considerată ca o țară în curs de dezvoltare. Noi nu avem o imagine atât de bună acolo. Probabil că aceste instrumente ar trebui uh, cumva subsumate politicii de coeziune și eu sunt pentru acest transfer. Și aș dori ca această dezbatere să includă și participarea comisiei, pentru că în politica de coeziune cred că am putea să obținem rezultate mult mai bune decât acum. Mai ales în ce privește programul cu Rusia, MPing. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și eu vreau să vorbesc despre granițele externe ale Uniunii Europene, dar mai întâi dați-mi voie să felicit raportoarea. Sunt de acord cu domnul uh, Van Nistelrooy. Nu se spune destul, nu se spun destul despre granițele externe. Și mi se pare că um, această temă pur și simplu e lăsată la o parte. Dar avem granițe externe ale Uniunii Europene, de exemplu între Polonia și Ucraina, iar acolo colaborarea se face complet diferit. Potențialul este complet diferit față de vechea Europa. Există diferențe probabil datorită experienței mai scurte pe care o au uh, cele 12 state nou membre. Deci situația la granița exterioară este mult diferită într-o parte și în alta dar în timp sper că va fi posibilă o convergență. Ați spus mai devreme că la regiunile de frontieră se înregistrează un fel de um, scurgere de inteligență. De fapt, tinerii sunt cei care pleacă din aceste zone. Acest lucru este valabil pentru zonele în care, de exemplu, nu sunt uh, la dispoziție servicii medicale adecvate, spitalele de care vorbeați, domnule profesor. În Ucraina avem legi complet diferite cu care trebuie să ne confruntăm. Pentru ucrainieni, probabil că soluția cu care venim noi este minunată, dar pentru noi va fi foarte greu să ne asumăm costurile unei astfel de soluții. Așa că propunerea mea este să reflectăm mai mult la toate aceste aspecte implicate de granițele externe ale Uniunii Europene. Pentru că acolo problema se pune cu totul altfel. Și ceea ce propunem pentru frontierele interne nu poate fi aplicat și la cele externe. Mulțumesc! Stimați colegi, nu mai este nimeni pe lista de intervenienți, așa că o să-mi permit eu să iau cuvântul. După cum ziceam, cred că acest raport va fi unul foarte important și cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru a ne exprima opiniile despre viitorul politicii de coeziune. Am văzut din cel de-al cincilea raport cu privire la coeziune că accentul după 2013 va fi pus în special pe eficiență, pe eficacitatea acestei politici și uh, mulți au vorbit despre contractul dintre statele membre și Comisie, care e foarte important. Însă nimeni nu vorbește despre acea condiționalitate europeană Cooperarea transfrontalieră, așa cum a reieșit din ambele prezentări ale invitaților noștri, dacă, dacă vrem ca această cooperare să funcționeze și să putem investi fondurile europene astfel încât să obținem și rezultate, e bine, trebuie să identificăm și să abolim toate barierele existente în piața internă și uh, astfel să facem ca orice cooperare să fie eficientă. Cred că ar fi util ca doamna Sanchez să se gândească la introducerea acestei condiționalități europene, adică să identifice obstacolele din calea pieței unice. Va exista o nouă abordare a reformelor pieței unice și se va include aspectul cooperării transfrontaliere, cu exemple, spitale, poliția și alte servicii foarte importante la care cooperarea transfrontalieră poate contribui. Și mă gândesc că ar fi bine să avem acest lucru în vedere. În al doilea rând, cred că ar trebui să fim mai atenți la detaliile care definesc această politică. Lambert a vorbit despre acea distanță de 150 de kilometri care arată clar că există o diferențiere destul de mare între regiuni și între cei care alcătuiesc regiunile. Și apoi, uh, în uh, regulament există criterii de eligibilitate și tipuri de intervenții care trebuie să fie adaptate la nevoile fiecărei regiuni. Trebuie să le definim mai bine și cred că orice instrument uh, financiar pe care îl vom folosi pe viitor trebuie să fie ajustat la nevoile de cooperare transfrontalieră. Lambert a vorbit uh, despre multe alte lucruri care au fost preluate apoi, uh, și anume instrumentul pentru um, politică europeană de vecinătate și altele. trebuie să le folosim mai bine și, sigur, s-au mai uh, ridicat aici multe alte aspecte pe care sunt uh, bucuroasă să le discutăm, dacă doriți, aspecte pe care ar trebui să le includem în raport, pentru că cred că, repet, aceasta este șansa noastră de a influența modul în care politica aceasta va fi structurată pe viitor. Și, în fine, în această etapă încă nu vorbim despre finanțare, pentru că știm că este un subiect destul de delicat și că va depinde de deciziile luate în privința cadrului financiar multianual. Însă, cred că ar fi potrivit, ar fi oportun ca aici la regii să creștem pachetul financiar alocat politicii de coeziune. Pentru că aici este clar că Uniunea Europeană poate să aducă o valoare adăugată și o creștere de o creștere de 50% nu este suficientă dacă vrem să generăm acea masă critică de care avem nevoie și dacă vrem ca politica să fie cu adevărat suficientă. În continuare dau cuvântul doamnei Sanchez dacă dorește să mai facă vreo remarcă în orice caz, astăzi nu luăm nicio hotărâre pentru că vom reveni la această discuție atunci când uh, vom discuta proiectul de raport la sfârșitul lui ianuarie, dacă doamna Sanchez va fi pregătită. Deci îi dau cuvântul, după care urmează să ținem votul. Vă rog să nu părăsiți sala. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru cuvintele spuse. Aveți dreptate cu acest raport și cu strategiile aferente. Avem șansa de a influența cu adevărat deciziile care se vor lua pe viitor cu privire la acest obiectiv și cu privire la o parte a politicii de coeziune. În urma discuției nu ne mai putem îndoi de valoarea adăugată de politica de coeziune teritorială. Uh, în urma intervenției invitațiilor noștri și în urma intervențiilor uh, deputaților care vin din teren. Știm că sunt încă probleme, că mai sunt obstacole peste care trebuie să trecem, că se vor discuta subiecte importante privire la parteneriatele cu autoritățile locale pentru punerea în aplicare a proiectelor. Se va discuta despre instrumentele existente, care poate nu sunt utilizate în cea mai mare măsură posibilă. Trebuie să sporim, în primul rând, să, să dovedim eficacitatea acestor instrumente, dar asta nu ar trebui să fie foarte dificil, și apoi să sporim eficacitatea. Se vor purta cu siguranță discuții cu privire la finanțare sau finanțări prin intermediul arhitecturii pe care o vom decide cu privire la aceste politici apoi vor urma firește discuțiile bugetare. Se va vorbi despre cât și despre cum să facem părțirea între diferitele politici. Trebuie să apărăm politicile de cooperare teritoriale, teritorială cu orice preț. S-au făcut propuneri legate de macroregiuni. Probabil că va urma o discuție pe fond cu privire la aceste politici care ni se deschid în față. Cred că principiile și această politică ar trebui să reprezinte un instrument suplimentar pentru anumite regiuni ale Europei, în niciun caz cu caracter obligatoriu. Și rămâne să vedem cum putem utiliza instrumentele legislative existente și cele viitoare. Acestea sunt punctele esențiale, drumurile sunt deschise și aștept cu mare interes contribuțiile dumneavoastră. Am uh, ascultat cu atenție și discuția de astăzi, voi ține cont de ce ți-a spus în raportul meu. Mai este încă timp până în martie, după cum ați spus, sunt foarte bucuroasă și cred că acest raport nu trebuie făcut în grabă. Mm, trebuie să, să ne lăsăm timp de reflexie. Mulțumesc! Mulțumim încă o dată ambilor invitați, domnul Guillermo Ramirez și domnului uh, profesor Chalric Chapi. Vă mulțumim pentru participare și pentru contribuții. And thank you very much. Uh, mulțumim, Marie Terez. Trecem acum la vot. Stimați colegi, trebuie să verificăm Aș vrea să verificăm cartelele de vot. Verificăm dacă funcționează cartelele de vot. Vă rog să deschideți, să pornim sistemul. Am deschis votul. Am închis votul. It works? Yes, it works. Funcționează.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 We're going to have more than 17 for the EPP. You have to, we didn't talk, so you have to be very fast, okay? And just no, telling me where I go. Where I yes, go, you have to make it. Francisco. Francisco. Okay, but, but, you, you, but you, you be fast, okay? <laughs> can, can we start? Is everybody ready? Haideți să începem dacă sunteți gata. Se pare că nu toată lumea e pregătită. Mai așteptăm câteva clipe, dar vă rog să vă așezați. Hai, Gloria. so here, here they are, no? It's, it's now 37 we have. You are ready, you tell me. Can we start vote? Putem începe votarea? Da, începem cu punctul 11. Uh, măsurarea progresului într-o lume schimbare. Sunt peste 90 de amendamente. A fost un proces foarte dificil de ajungere la compromis. Avem șapte propuneri de compromis, două seturi de câte șapte propuneri de compromis depuse și probabil că votul va dura ceva mai mult decât de obicei, ca să nu greșim. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Compromisul 1 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că s-a respins. Dacă nu insistă nimeni să verificăm. Haideți să verificăm, spune doamna președinte. Verificăm la compromisul 1 al raportorului. The vote is closed. Am închis votul și se respinge cu 24 de voturi la 14 pentru. Mai departe, compromisul 1 din partea PP al DCR, am deschis votul. Cine este pentru, mă scuzați? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă cu majoritate clară. Mai departe, compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Mai departe, compromisul 3 din partea grupurilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la amendamentul 22. Cine este pentru? 22. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 din partea raportorului. Cine este pentru? În două părți aici. Prima parte. Compromisul 4 de la raportor, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 4 de la grupuri, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 33. 36 Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Verificăm la amendamentul 36. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge cu 22 de voturi împotrivă față de 17 pentru. Compromisul 5 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul 5 al grupurilor politice. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Mai departe, amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Mai departe, compromisul 6. Cine este pentru compromisul 6? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6 de la grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 7, dacă îl găsim. Compromisul 7 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 7 al grupurilor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 92. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 93. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și vot final acum, electronic. Am deschis votul. The vote is closed. Am închis votul. Și se adoptă cu 36 de voturi pentru, față de 3 împotrivă. Felicitări! Domnul Spascici dorește să intervină. Nu aveți cartela la dumneavoastră? Here, could you just speak? Puteți vorbi la microfon. I'm sorry, I'm just, yeah. Uh, sorry, bet aš neturiu kartelės su savim. Îmi pare rău, dar nu am cartela de vot la mine. Didn't announce it earlier. We... Nu ați anunțat mai devreme, nu ne putem uh, întoarce pentru votul care a trecut, dar o să ținem cont de votul dumneavoastră pentru următoarele voturi. Domnule Panisteroi, da. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați felicitat raportorul pentru vot. Aș vrea să întreb uh, raportorul dacă își asociază în continuare numele cu raportul, dacă trage concluzii din acest vot. Dați voie, doamnă președinte? Da, aveam de gând să spun și eu acest lucru, stimați colegi. Nu mai asociez numele acestui raport și îmi pare rău, dar asta pentru că amendamentele de compromis adoptate sunt cele care vin de la grupurile politice și care merg împotriva dinamicii pe care o doream eh, eu pentru sprijinul față de noi indicatori, așa încât îmi retrag numele de pe acest eh, raport. Thank you. Anybody else? Mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Da, vă rog. The floor is yours. Aveți cuvântul. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am făcut o greșeală. Aș vrea să știe toată lumea că am votat împotriva acestui raport. Vă rog să adăugați și votul meu la cele împotrivă. Mulțumesc. That's done? Da. Alte comentarii? Aș vrea... Da, vă rog. Frau Vorsitzende, es tut mir leid, ich habe äh, meine Stimmkarte. Mă scuzați, domnul președinte, mă tem că n-am avut cartela de vot la mine. Um, o să-mi aducă cineva cât de curând, dar aș vrea să notați acest lucru. Sorry, so we have a situation where we have... Bun, deci sunt trei persoane care nu au cartela. Dacă nu se opune nimeni, putem considera uh, că putem adăuga aceste trei voturi la rezultatele votului electronic final. A fost un vot împotrivă, din câte am înțeles. Domnul Spasic, votul dumneavoastră a fost pentru, înțeleg, da? Și domnul Heyer, ați votat pentru sau împotrivă? Pentru. Deci vom adăuga, dacă nu se opune nimeni, doar pentru votul final electronic aceste trei voturi. Două pentru și unul împotrivă legat de procedura legată de situația care a apărut, și anume că raportorul își retrage numele ca autor. Din câte înțeleg eu, legal vorbind, juridic vorbind, singura soluție pe care o avem este să trecem numele președintelui de comisie și să, pe raport și să dăm o notă explicativă în procesul verbal. Aceasta este singura cale de ieșire din această situație. Dacă nu se opune nimeni, atunci putem încheia cu acest punct de pe ordinea de zi și trecem mai departe la punctul 12, avizul domnului Boștinaru cu privire la strategia europeană pentru Marea Neagră. We start the, the vote. Everybody ready. Începem deci votul cu compromisul 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul numărul 3. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? E clar respins. Mergem la compromisul 2. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Compromisul 3. Cine este pentru? 3. Compromisul 3. Cine este împotriva? Abțineri. Adoptat. Compromisul... Nu, e mai dat amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Votul este deschis. avem 20 pentru 20 împotrivă. Este respins pentru că e nevoie de majoritate pentru... Nu, iertați-mă, acum colegii care nu au cardurile la ei împotrivă, domnul Uscanski? Da, deci 21 împotrivă, 20 pentru. Domnul Hero, împotrivă. Iată, 22 împotrivă, deci Compromisul, uh, amendamentul 10 respins. Compromisul 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 5 pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. Compromisul 6, cine pentru? Împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 19. Cine pentru? Împotrivă? abțin mm, adoptat. Amendamentul 20. Cine pentru, cine e împotrivă, adoptat. 21. Amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 7. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 28, amendamentul 28, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 30, pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu, haideți să verificăm la 30. Votul este deschis. Votul este închis. Avem 22 pentru, 15 împotrivă, adoptat. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 10, cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 39. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 43. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Adoptat. 44. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 22 pentru, 15 împotrivă, deci uh, adoptat clar. Adoptat. Și final, vot electronic. Cine este pentru? Votul este deschis. Nu a votat toată lumea. Închidem votul. 37 pentru, 1 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului, domnul Boștinaru. Pentru votul final, colegii care, cei trei colegi care nu au carduri au votat cum? Pentru. Da, mulțumesc. Și acum trecem la punctul 13 pe ordinea noastră de zi raportul privind uh, implementarea directivei servicii. Cred că putem începe votul. Compromisul 1. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 4. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Compromisul 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 8, care are două părți, votăm prima parte. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. A doua parte. cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Mergem la amendamentul 9, tot din două părți. Partea întâia, cine pentru? Împotrivă? Abțineri. Adoptat. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă? abțineri, cred că e respins, dar vom verifica electronic a doua parte la amendamentul 9, votul este deschis. Închidem votul. 27 împotrivă, 14 pentru, deci respins. Compromisul 3, cine e pentru? Compromisul 3. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 10. Nu, mă iertați. Amendamentul 21. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Cine pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Adoptat. Compromisul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 26. cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 28. cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 30 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 31 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Vot final, votul este deschis. Închidem votul și numărăm. 41 pentru, 2 împotrivă și un vot, o abținere. Colegii fără cartele de vot sunt pentru. Mulțumesc foarte mult și trecem mai departe la punctul 14 despre ordinea de zi. Avizul privind uh, politica industrială într-o <clears throat> era globalizată al colegului Francesco de Angelis. Începem cu amendamentul numărul 1. Cine pentru? Cine împotrivă? Verificăm electronic. Amendamentul 1, votul este deschis. Votul este închis. 22 pentru, 20 împotrivă, deci adoptat. La compromisul 1 adoptat. Amendamentul 3. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 7. Uh, pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu se știe. Verificăm electronic. Votul este deschis la amendamentul 7. Închidem votul. 23 pentru, 20 împotrivă. Vrea cineva să adauge un vot la cele împotrivă? Nu. Deci s-a adoptat. Compromisul 2. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Adoptat. Ce credeți? Nu știm. Haideți să verificăm electronic. Amendamentul 14, votul este deschis. Închidem votul. 27 pentru, 16 împotrivă. Deci, uh, acum amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru, Împotrivă. Nu știu. La 21 votăm electronic. Deschidem votul. Închidem votul. 22 pentru, 20 împotrivă. Dintre cei care nu au cartele, dorește cineva să modifice rezultatul? Nu. Adoptat. 22 pentru împotrivă, abțineri, adoptat, 23 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. E adoptat, dar haideți să verificăm. Amendamentul 23, votul este deschis, votul este închis. 30 pentru, 13 împotriva, adoptat. Amendamentul 24 pentru, Împotrivă. Trebuie să verificăm uh, la 24. Votul este deschis. Închis. 22 pentru, 21 împotrivă. Cum de mi-am dat seama? Deci la amendamentul 25 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm din păcate. Verificăm amendamentul 30. Votul este deschis. Votul este închis. 29 pentru, 13 împotrivă, 31 pentru, împotrivă, abțineri. Iarăși uh, nu dau seama. Trebuie să verificăm și 31. Deschidem votul amendamentul 31. Închidem votul. 28 pentru, 15 împotrivă. Trecem la amendamentul 33, unde avem un amendament oral din partea domnului De Angelis. Este toată lumea de acord? Nu? Atunci votăm. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 32 pentru, împotrivă, abțineri respins, 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 36 pentru, Păi, 35 nu a fost adoptat, pentru că a fost uh, adoptat compromisul 4. Trebuie să votăm la 36. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. La 36, votul este deschis. Închis. 23 la 21. Dacă nu dorește nimeni să modifice nimic, adoptat. 41. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri. Nu știu. Haideți să verificăm și la 41. Votul este închis. 25 pentru, 18 împotrivă. Adoptat. Compromisul 5. Pentru, împotriva, abțineri adoptat. Amendamentul 46. Pa, pentru, împotriva, abțineri respins. 47. Pentru, împotriva, abțineri adoptat. 48. Pentru, împotriva, abțineri adoptat. 49. Pentru, împotriva, abțineri verificăm la 49. Votul este deschis. Votul este închis. 27 pentru 16 împotriva. Amendamentul 50 pentru împotriva abțineri adoptat. 51 cu amendament oral. Toată lumea e de acord cu amendamentul oral? Nu? Atunci votăm. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum vot final electronic, votul este deschis. Votul este închis. 40 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări domnului De Angelis. Iar acum Stimați colegi, am o propunere. Suntem cu o jumătate de oră în avans, așa că ne rămâne timp să ținem acum ședința coordonatorilor, iar apoi la 5 și un sfert, așa cum plănuisem, să avem întâlnirea cu reprezentanții asociațiilor din Cliș și Suboa. Așa că, dacă sunt de acord coordonatorii, vă rog, fiți atenți, nu vă lăsați distrași de vecini. Lambert. Tocmai am propus coordonatorilor Deci, tocmai am propus coordonatorilor, pentru că avem o jumătate de oră la dispoziție, să ținem acum ședința coordonatorilor în această jumătate de oră. Sau vreți pauză? Stimați membrii ai Comisiei Regii, dacă nu sunteți coordonator, o să vă rog să părăsiți sala acum și să reveniți peste o jumătate de oră. Reveniți la 5 și un sfert când vom avea uh, continuarea. Stimați colegi, aveți la dispoziție două minute. Dacă nu faceți parte dintre coordonatori, vă rog să vă retrageți din sală și să reveniți la 5 și un sfert.